locotenent din Ucraina, care a fost în închisoare în Rusia câteva luni, a fost astăzi în sfârșit eliberată. La fel și jurnalista de investigații, Khadija Ismailova, a fost eliberată în Azerbaijan. Și știți că Parlamentul European s-a pronunțat cu fermitate pentru eliberarea acestor doamne curajoase și cred că putem să ne felicităm pentru faptul că, iată, astăzi își vor putea revedea familiile. Iată, totuși, din când în când și câte o veste bună. Revenim la dezbatere. Are cuvântul acum doamna Thun und Hohenstein. Mulțumesc, domnule președinte.